Bună dimineața tuturor! Welcome at our... Bun venit la reuniunea comisiei noastre. Cred că putem să începem acum. First, unless anybody has... Mai întâi, cu excepția cazului în care aveți obiecții față de ordinea de zi, atunci dacă nu, cred că putem adopta ordinea de zi. Avem o veste bună astăzi pentru că avem uh, un profil lingvistic complet astăzi. Și al doilea punct pe ordinea de zi îl reprezintă Um, comunicări ale președinției, coordonarea sistemelor de securitate socială, prezentare făcută de doamna Bischoff, dar care nu e de față. Va sosi la ora 10, deci vom, vom amâna acest punct. Apoi, putem aproba procesele verbale ale reuniunilor precedente. Dacă nu sunt obiecții, atunci le putem adopta. Și iată că ajungem acum la mobilitatea forței de muncă și recunoașterea calificărilor în profesiunile reglementate. Este vorba despre un studiu care va fi prezentat de doamna Elena Fristerș, cercetător, și doamna Kathleen Sasar, uh, lider de proiect din partea Milieu Consulting. Dacă ambele doamne sunt prezente, aș dori să le salut. Bună dimineața! Așa că vă rog, luați cuvântul. Um, good morning, my name is Elena Fristerge from Bună dimineața tuturor! Sunt Elena Frișters și sunt însoțită de colega mea. Și vă prezentăm acum un studiu pe care l-am făcut pentru Comisia pentru Ocupare în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă și recunoașterea calificărilor în profesiunile reglementate. Ca să vă explic contextul, după cum știți, ne bazăm pe libera circulație a serviciilor și a forței de muncă și acest lucru este înscris în tratate și este de asemenea și un instrument în strategia UE 2020 pentru a avea o adecvare mai bună între forța de muncă și uh, piața muncii. Cu toții am participat uh, în ultimii 10 ani, fluxurile de mișcare, de liberă circulație s-au dublat și se situează la în jur de 1 milion în 2017. Țările principale de origine în ultima, ultimul deceniu au fost uh, România și Polonia, urmate de Portugalia și Bulgaria și acum să vă explic care sunt motivele principale ale acestei mobilități. Voi face asta mai târziu, dar uh, ocuparea ca atare nu este singurul motor. Deci, e deosebit de important ca cetățenii europeni să fie în măsură să-și exercite profesia într-un alt stat membru și calificările lor să fie recunoscute. Statele membre reglementează anumite profesiuni în diferite moduri iar nivelul nivelul uh, de reglementare este diferit, cerințele sunt diferite în funcție de state membre putem spune că, în general, cam 20% din forța de muncă europeană e vorba de profesiuni care pot face obiectul unei reglementări, adică au nevoie de o autorizație prealabilă înainte de a putea exercita acea meserie, acea profesie. Motivul fiind că se dorește o protecție a consumatorilor și a cetățenilor cu un grad înalt de securitate. Numărul total de meserii, de profesiuni reglementate poate depăși uh, 5600 de uh, profesiuni și în domeniile cele mai reglementate sunt transporturile, serviciile publice, educația și în, uh, îngrijirile de sănătate. Deci, profesiunile acestea reglementate sunt competența statelor membre, dar Uniunea Europeană a făcut eforturi uh, deosebite pentru a facilita recunoașterea reciprocă a calificărilor într-un alt stat membru. Înainte ca această reglementare, această recunoaștere a calificărilor să fie reglementată prin directivă, e vorba de directiva din 2005 care a fost adoptată și care armonizează și simplifică procesul de recunoaștere a competențelor. Apoi, în 2011, a avut loc o evaluare a acestei directive din 2005, iar concluzia este, era, la momentul respectiv, că încă mai erau obstacole pentru a reduce um, dificultățile în materie de recunoaștere, având în vedere că procedurile erau foarte complicate. Deci, directiva a fost revizuită, a fost modificată și a fost adoptată astfel în 2013, iar statele membre au obligația de a transpune acest text până în ianuarie, aveau obligația de a o transpune până în ianuarie 2016. Studiul nostru a examinat aceste modificări și aceste prevederi în această nouă versiune a directivei modificată. Am, am examinat pe de o parte care sunt uh, lacunele și care sunt factorii de succes după revizuire și, pe de altă parte, am încercat să analizăm uh, dintr-o perspectivă mai generală felul în care recunoașterea sau nerecunoașterea calificărilor poate fi comparată cu alte situații de mobilitate care se confruntă cu puncte pozitive și negative. Ideea fiind să uh, cunoaștem cât mai bine contextul și să putem determina nivelul de mobilitate. Am pus accentul pe diferite meserii, profesiuni, cele din domeniul sănătății în principal, pentru că e unul din sectoarele cele mai uh, solicitate în materie de mobilitate și am făcut câteva studii de caz, analize, interviuri cu factori interesați și mai mult decât atât am făcut și patru studii de caz pentru a acoperi o gamă largă de țări, pentru a acoperi o gamă largă de țări de origine și de destinație și pentru a avea diferite sisteme de reglementare care să fie cuprinse. Și iată că acum mă voi referi la amendamentele cheie, modificările cheie din 2013. Uh, Una din modificări era eva- exercițiul de evaluare reciprocă, adică statele membre trebuiau să evalueze barierele, obstacole în calea anumitor uh, profesiuni și să evalueze dacă tipul de reglementare în vigoare și nivelul respectiv în continuare mai era adecvat sau dacă nu cumva ar trebui să existe anumite modificări în așa fel încât să eliminăm anumite obstacole. Exercițiul acesta a demonstrat că calitatea informației are un impact asupra uh, procesului de recunoaștere și că erau diferențe între statele membre și nu s-au observat modificări uh, notabile ca urmare a acestui exercițiu deci nu s-a schimbat abordarea statelor membre. Ca și consecință, în 2018 s-a adoptat o directivă care cere acum statelor membre să aplice un test de proporționalitate pentru orice reglementare viitoare în așa fel încât să se evalueze proporționalitatea regulamentului și riscul de nereglementare. Apoi, uh, un alt, o altă modificare din 2013 era legată de anumite prevederi temporare. Anumite cerințe au fost modificate, au fost uh, modificate în așa fel încât să fie mai puțin stricte și asta permite anumitor persoane să obțină o recunoaștere pentru anumite, activita- anumite activități, dar nu pentru toate. Și acesta e valabil, spre exemplu, pentru profesori din învățământul secundar dar în această, în această categorie mobilitatea era redusă. Apoi, un alt cadru. Ideea era ca anumite state membre, în mod voluntar, să se pună de acord asupra unui cadru de formare pentru anumite profesiuni și atunci recunoașterea să se facă în mod automat. Dar și în acest caz, doar un singur astfel de cadru a fost uh, uh, creat în care, pentru instructorii de schi, în care a fost posibilă această recunoaștere reciprocă în 11 state membre. Apoi, un alt element important, cardul profesional european, care este utilizat acum pentru șase profesiuni, asistente medicale, spre exemplu, și acesta totuși a fost utilizat, dar în mod foarte limitat. În rândul asistentelor și infirmierelor, doar 1% din aplicațiile introduse au uh, dus la obținerea unui astfel de card profesional european. Deci, există în continuare diferențe între profesiuni și, în general, utilizarea acestui card uh, și acestei posibilități de recunoaștere a fost foarte redusă. O altă modificare reprezintă ghișeul unic, punct de contact unic s-a cerut statelor membre să înființeze un singur punct în care uh, cei care doresc să aibă apel, să facă apel la mobilitate să treacă printr-o procedură unică și astfel să se permită cetățenilor prin procedura de recunoaștere ca aceasta să poată fi realizată și online. Avem patru state membre care au uh, participat, deci, cum spuneam, la studiile de caz aprofundate și în trei dintre acestea nu s-a putut face o procedură de recunoaștere online și uh, în cel de-al patrulea stat membru acest lucru a fost posibil doar pentru anumite profesiuni. Problema este că au existat, uh, a existat o lipsă de informații clare referitor la procedură și de asemenea și dificultăți de nivel lingvistic deci, uh, informațiile trebuiau tra- uh, transmise într o anume limbă oficială, dar nu erau disponibile și așa mai departe. Având în vedere că timpul ne presează, am să trec la diapozitivul următor și ce putem spune este că aceste noi prevederi și aceste noi proceduri de recunoaștere nu au fost suficient de uh, utilizate, în orice caz nu în măsura scontată. Și aș dori să mă refer acum la elementele cheie, motorul cheie pentru mobilitate și felul în care recunoașterea sau nerecunoașterea calificărilor în general poate uh, ușura sau îngreuna Uh, mobilitatea. După cum am mai spus deja, Ocuparea este unul din motivele principale pentru a, uh, ca cetățenii europeni să se mute într-o într altă țară. 51% uh, ne-au spus că se mută pentru că au găsit deja un loc de muncă sau că au speranța să găsească. Apoi, 30% um, au spus din motive familiale. Spre exemplu, cei care își mută familia, deci în mod indirect din cauza unui loc de muncă găsit într-o altă țară. Mobilitatea pentru ocupare este declanșată din diferiți factori economici, personal, diferențe salariale, spre exemplu, condiții de trai, acces legal la reședință, la piața muncii, a sporit mobilitatea mai ales în 2014, atunci când acele acorduri de tranziție temporare au ajuns la uh, scadență. Și încă un alt element care motivează mobilitatea îl uh, reprezintă Uh, proximitatea la nivel geografic sau lingvistic și observăm că există o astfel de mobilitate între țări învecinate cu care au aceeași limbă. Și acest lucru se referă atât la mobilitatea transfrontalieră și chiar uneori putem observa că factorul lingvistic este cel care are uh, mai puțină preponderență decât uh, salariul. Acum, ce se întâmplă în momentul în care există în continuare bariere în calea recunoașterii calificărilor. Evident, nu putem da un răspuns uh, în alb și negru, uh, fie pentru că n-am avut suficiente date la îndemână, fie că datele nu erau într-adevăr de calitate, pentru a demonstra exact felul în care aceste diferiți, acești diferiți factori pot avea o influență. Dar, oricum, în momentul în care am examinat deciziile de recunoaștere, adică acele coloanei verzi, observăm că a existat o creștere în ultimii 5 ani, 5 până la 7 ani, și observăm că, în general, deciziile de recunoaștere uh, uh, coincid cu trendul de mobilitate și observăm că acea cotă de decizii pozitive a fost de 80% și, mai mult, și chiar și mai mult în această perioadă. Deci recunoașterea calificărilor ca atare nu reprezintă un obstacol major în calea celor care doresc să profite de mobilitate. Dar, cu toate acestea, în momentul în care am analizat datele mai în detaliu, am văzut că există diferențe mari între profesiuni și țări de origine. În ceea ce privește țările de origine, spre exemplu, putem observa că asistentele medicale din țările uh, din Europa de Est și din Croația aveau uh, un număr mai mare de decizii pozitive de, de decizii pozitive cu măsuri compensatorii, spre exemplu o perioadă de adaptare în care trebuiau să urmeze un curs de formare suplimentar, apoi teste de aptitudini, teste uh, lingvistice care puteau merge până la 30%. Și apoi uh, anumite uh, asistente medicale din cele 15 uh, state membre, printre care, spre exemplu, și Germania, um, aveau o decizie diferită. Acum, în ceea ce privește profesiunile, putem spune că printre profesiunile care intră în acest sistem de recunoaștere automată, adică formarea a fost armonizată la nivel european, spre exemplu doctori și asistente medicale, numărul de decizii pozitive este foarte ridicat, până la 90%, dar pentru alte meserii în care nu a fost cazul, cota de decizii pozitive a fost mai scăzută pentru fizioterapeiști, pentru profesori, învățământul secundar a fost doar între 60 și 80% rata de decizii pozitive. Mai mult decât atât, trebuie să urmărim îndeaproape aceste trenduri. Grupul, spre exemplu, acesta al asistentelor medicale este un grup deosebit de însemnat pentru care e nevoie de recunoaștere și pentru care există cereri. Și o pătrime din cei care participă la mobilitate sunt, de fapt, asistente medicale. Și când am discutat cu această categorie, Uh, acestea ne-au spus că da, directiva a fost foarte utilă, le-a ușurat recunoașterea calificărilor într-un alt stat membru, mai ales uh, calificări obținute într-un stat uh, european din Est și faptul că a existat o armonizare a formării Anexa 5 a directivei în acest sens e foarte importantă pentru că aceasta permite o recunoaștere automată a anumitor formări, a anumitor pregătiri. Evident că aceste informații se referă la persoanele care, într-adevăr, și solicită o recunoaștere a calificărilor. Noi am comparat aceste cifre cu fluxul total de mobilitate valabil pentru 2016 și observăm că doar 10%, deci doar 10% din cei care s-au mutat au cerut acea recunoaștere a calificărilor. Și dacă e să comparăm acest lucru cu ceea ce am spus înainte, 20% din forța de muncă europeană care de fapt lucrează în meserii reglementate, atunci ne-am putea pune întrebarea, păi bun, probabil e o problemă de conștientizare, de acces la sistem sau există într-adevăr o astfel de solicitare de o, această, o astfel de cerere de recunoaștere în general? Um, so when we ask European citizens, we can see când discutăm cu cetățenii europeni și îi întrebăm, uh, lipsa de informații și uh, nerecunoașterea, riscul de nerecunoaștere reprezintă o barieră. 30% din cetățenii europeni în mod uh, au încercat să lucreze într-o altă țară și nu au reușit. Bun, poate vi se pare uh, puțin, dar cota de, uh, din forța de muncă e asemănătoare uh, care a încercat să profite de mobilitate. Deci, uh, cei care au reușit, până la urmă, sunt exact în același număr ca cei care nu au reușit. Dintre aceștia, cam 12% ne-au spus că accesul la informației referitor la recunoașterea sau nerecunoașterea calificărilor în noua țară a fost o problemă, a fost o barieră uh, și nu au reușit astfel să se mute într-o altă țară, iar uh, 15% ne-au spus că nerecunoașterea uh, calificărilor de către viitorul angajator reprezenta o problemă. Acum, recunoașterea calificărilor ca atare nu este o problemă în calea mobilității, dar e o barieră pentru a obține un loc de muncă în funcție de calificări, la înălțimea calificărilor. După cum știm, supracalificarea este o problemă în rândul uh, celor care se mută, mai mult decât în rândul celor care nu se mută. Cam 30% uh, din cei care profită de mobilitate, de fapt, sunt supracalificați. Știm că o cincime din aceste persoane au un, o diplomă uh, de-al treilea grad, deci universitară, deci nu e doar o chestiune subiectivă, ci și, într-adevăr, obiectivă această supracalificare. Uh, de obicei, problemele se situează la nivel lingvistic și faptul că uh, riscul de nerecunoaștere a calificărilor poate reprezenta, într-adevăr, o, o barieră, un obstacol în calea mobilității. Uh, Acum iată că ajung la recomandări. Ce putem face? Cum putem îmbunătăți situația? Mai întâi ar trebui să îmbunătățim accesul la informații și tipul uh, de informații la nivel de reglementare și la nivel de proceduri pentru recunoașterea calificărilor într-o bază de date, uh, dar asta se poate face doar în funcție de informațiile primite din partea statelor membre, cât de corecte și adecvate sunt acestea. Trebuie ca informațiile să fie disponibile în mai multe limbi și, evident, să existe și o conștientizare a uh, publicului larg față de aceste noi instrumente care există și uh, factorii interesați au spus că trebuie uh, actualizată anexa numărul 5 din directivă, care de multe ori este invocată pentru a putea avea o recunoaștere automată a calificărilor. E nevoie în continuare de mai multe cercetări să se continue ceea ce s-a făcut cu exercițiul de evaluare reciprocă, practic, ca statele membre să înțeleagă mai bine care este logica uh, referitoare la propriile lor reglementări naționale în această materie și o examinare mai aprofundată a acelor obstacole. A fost foarte greu să se găsească informații sau date legate de consecințele și motivele pentru care nu s-au aplicat acele măsuri și părțile interesate nu prea s-au uh, arătat uh, interesate, de fapt, de aceste lucruri. Deci ce nevoie în continuare de aprofundarea subiectului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim noi pentru această prezentare atât de complexă. Iată, date foarte interesante legate de mobilitatea forței de muncă. Dragi colegi, vă rog frumos, puteți să puneți întrebări și prima dată pot să ia cuvântul coordonatorii. Vă rog. Observații, întrebări legate de acest subiect, legate de această prezentare pe care am ascultat-o. Domnul Păslaru. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că anumite concluzii nu prea sunt încântătoare pentru noi. Sunt vești proaste. Dacă am înțeles eu bine, spuneți în studiu că una dintre cele mai importante măsuri care urma să sporească recunoașterea calificărilor și deci mobilitatea forței de muncii, EPC-ul, adică nu a fost folosit. Cifrele sunt extrem de grăitoare. Asta este clar. Spuneți că mai puțin de 1% folosesc acest instrument specific uh, uh, direcționat către această mobilitate. Acest uh, instrument EPC era legat de digitalizarea sistemului cu alerte digitale directe între statele membre care urmau să fie declanșate. Ca parlamentar, Mă îngrijorează asta și din perspectiva alegătorilor noștri. E foarte clar că nu există voință politică cu adevărat în statele membre în acest sens. Și asta mai arată că și sistemul ca atare nu e ușor de accesat, ca să zic așa. Așa că am să vă pun o întrebare sau mai bine zis, v-aș întreba dacă aveți recomandări cât se poate de clare și de pragmatice care ar trebui să fie pașii următori de făcut pentru instituțiile noastre, Parlamentul, Comisia, pentru a pune mai bine în aplicare aceste prevederi? Trei măsuri clare, concrete, care trebuie adoptate în viitorul uh, foarte apropiat. Mulțumesc! Cred că întâi o să facem un tur de orizont al întrebărilor și apoi o să vedem uh, răspunsurile. Doamna Ioncherius. Iungherius, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mi se pare foarte utilă. Ce pot să spun? Eu însă, fiind mobilă, îmi dau seama de această problemă că nu poți ușor să lucrezi, să ai aceeași meserie, să te ocupi de copii dacă ești în Limburg, în Germania sau uh, în uh, Olanda sau în partea flamandă a Belgiei, nu e ușor să te miști în aceste regiuni, aceste țări și atunci prima întrebare, de ce nu se poate rezolva această situație? Și, într-adevăr, cea mai mare problemă apare în acele meserii numite reglementate, regulated jobs, profesori, uh, asistenți medicali, îngrijirea bătrânilor, a copiilor, etc. Și atunci, ca să mă refer și la ce a spus colegul Păslarul, vă întreb, deci, care ar fi următorii pași de făcut? Trebuie oare să se solicite revizuirea acestei directive? Sau nu asta e principala problemă, principalul obstacol, ci mai degrabă ideea ar fi ca partenerii sociali să fie mai bine uh, informați în legătură cu situația efectivă a acestor uh, profesiuni și în legătură cu nevoile resemțite uh, pe piață și calificările necesare. Pentru că, de ce nu pot să mă duc din Germania să lucrez în uh, Olanda, în îngrijirea copilului, pentru că în Germania am o anumită structură și în Olanda sunt alte cerințe, efectiv pe teren. Și atunci ce se poate face totuși pe planul european? Uh, pe planul statelor membre, apoi și în sfârșit în legătură cu partenerii sociali care uh, Bineînțeles că cu toții se pot angaja în această discuție leg legătură cu reglementările prezente. Prea multe, prea puține. Doamna Peter Hansen, vă mulțumesc pentru reprezentarea deosebit de interesantă. Am și eu două întrebări care uh, fac coachelor ale colegilor. În primul rând, uh, bune practici în statele membre, exemple pozitive și apoi dacă aceste bune practici au fost uh, sau pot fi să fie o inspirație pentru sistemul nostru european. Doamna Rafalska, această cercetare, acest perimetru de cercetare va fi în continuare explorat pentru că dumneavoastră v-ați uh, mărginit la doar câteva state membre v-ați concentrat de asemenea pe sistemul de sănătate. Mă întreb dacă nu se pot analiza și alte sectoare de activitate care și ele sunt foarte mobile. Transporturile, construcțiile. Și mă mai întreb dacă nu cumva ne iluzionăm cum că putem să impulsionăm imunitatea numai prin uh, reglementări și legi. Până la urmă, decizia individuală este cea mai importantă legată de unde te duci și cum te plasezi pe piața muncii, legată de situația familială, personală a fiecăruia, legată de uh, anumită atracție lingvistică, culturală și așa mai departe. Bineînțeles că informațiile trebuie să fie pe deplin accesibile, ca lumea să fie informată și să aleagă în consecință. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, întrebări din partea membrilor noștri, domnul Furas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi este Ziua Europeană a Egalității de Salarizare și cred că în Uniunea Europeană putem să uh, spunem că nu suntem deloc mândri de ce se întâmplă, și anume că femeile primesc cu până la 16% mai puțin bani salariu deci, decât bărbații. Este clar că este nevoie de un acces sporit la informație. E nevoie de noi instrumente, dar cum se va petrece asta efectiv, concret? Cum să se realizeze aceste obiective? domnul Botenga. Mulțumesc foarte mult. Am citit cu multă atenție studiul dumneavoastră. Am văzut că ați spus totuși că reglementările acestea, legislația, au impact pozitiv în ceea ce privește formarea, competențele um, ca, um, salariaților. Pe de altă parte, însă, aceste, aceeași legislație nu garantează faptul că va crește efectiv uh, numărul de locuri de muncă. Asta mi s-a părut interesant. Și apoi pun o întrebare în acest sens. Atunci când se pun la punct aceste me mecanisme de recunoaștere automată a calificărilor, nu cumva ar fi bine să vedem dacă nu cumva asta nu ar avea un impact negativ, poate, al, în, în anumite state membre, pe anumite piețe uh, ale muncii, acolo unde anumiți oameni se deplasează, deci niște efecte nedorite Uh, negative care să uh, descurajeze tocmai pe aceste anumite piețe de destinație, condițiile de muncă, salariile și așa mai departe. Doamna Brune, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru acest studiu. Îmi pun și eu o întrebare. Există oare o legătură cumva sau chiar un program Erasmus, cum ar veni, pentru aceste meserii reglementate uh, și mă gândesc mai mult la uh, ucenicie, pentru că este foarte clar că anumite meserii ar trebui să fie vizate și în aceste etape preliminare de mobilitate, dorință de mobilitate. Doamna Rondonelli, mulțumesc. Vreau să vă întreb uh, ceva în legătură cu meseriile analizate în acest studiu. Pentru că procedurile de recunoaștere automată cât privește pragul minim de formare profesională, deci cerințele, aceste proceduri uh, sunt pe cale de a fi armonizate în Uniunea Europeană. Deci o recunoaștere minimă a acestor calificări. Acest sistem se pare că funcționeze bine totuși și în legătură cu studiul realizat și cu profesiile reali- uh, analizate, se pare totuși că există și uh, Uh, alte sectoare care sunt în uh, plină mobilitate în Uniunea Europeană. Și atunci vreau, vreau să vă întreb cât privește aceste recunoaștere minime ale calificărilor și formărilor, ale formării, mă scuzați, aici se poate oare să existe și aici o recunoaștere minimă a, a uh, formării în toate țările membre, așa cum se întâmplă pentru calificări? Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste întrebări și acum dau cuvântul uh, invitatei noastre ca să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc pentru întrebări. În ce privește obstacolele în calea în calea folosirii cardului european profesional EPC, există niște obstacole, într-adevăr. În primul rând, conștientizarea. E clar că în acest moment acest card, acest instrument nu este cunoscut, deci nu este nici folosit pe scară largă. Apoi sunt probleme cu tineretul anumiți parteneri sau persoane interesate au spus că e destul de greu să se combine sau să folosească aceste măsuri. În anumite state membre se stimulează folosirea acestui card în rândul tineretului. În alte state membre, în schimb, nu. E vorba până la urmă de statele membre, ele și autoritățile competente ehm, care să scadă și ehm, banii ceruți în schimbul acestui car, pentru că e vorba de niște, niște bani care trebuie plătiți și care nu sunt ușor de ehm, găsiți de către tineri. S-a pus întrebarea în legătură cu necesitatea de a revizui eventual directiva sau nu, apoi despre conștientizarea în rândul diferitelor părți interesate și actori sau parteneri sociali. Este clar că nu Parlamentul European sau Comisia Europeană se pot ocupa de asta, ci statele membre. E vorba de legislația națională. Ați spus și dumneavoastră că există diferențe între sistemul aplicat uh, infirmierelor uh, germane față de cele olandeze, numărul de săptămâni minim prestat uh, și așa mai departe. Deci, până la urmă, tot la statele membre ajungem la voința lor politică de a armoniza calificările pentru anumite profesii. Există unele dintre acestea care au armonizat deja uh, cerințele minime pentru recunoașterea formării de pildă, doctorii, arhitecții și chiar și anumite tipuri de asistente medicale intră aici, s-a armonizat. Însă, încă o dată, depinde de statele membre și de anumite profesii care încă nu intră în acest uh, exercițiu de armonizare. Um, yeah, so we need to keep in mind that um, that professional regulation is is member state competent. Să nu uităm că reglementarea profesiilor și meserilor uh, este una națională. Ea aparține statelor membre. Așa că nu se poate face mare lucru prin, și pentru a influența situația prin legislație europeană, însă dincolo de revizuirea posibilă a directivei, trebuie în primul rând să fie bine transpusă. În 2016 s-au organizat niște verificări de conformitate, cum sunt ele numite, pentru a vedea ă, transpunerea și s-au declanșat o serie de proceduri de încălcare ă, la adresa unor state membre cărora li s-a reproșat transpunerea incorrectă a directivei. Deci, dincolo de orice, trebuie să ne asigurăm că directiva de față este cum trebuie transpusă și pusă în aplicare. Cât privește formarea, poate că ar trebui să se facă mai mult, să se investească mai mult în uh, competențele digitale ale cetățenilor europeni știm că până la o treime de cetățenii europeni nu au suficiente competențe digitale și noi încercăm să digitalizăm sistemul de recunoaștere, dar oamenii aceștia nu pot să-l acceseze, să-l folosească pentru că nu au competențele necesare, deci nu se poate să meargă astfel. După cum am spus, să se încurajeze în continuare cercetarea în acest domeniu și este o, o doamnă parlamentar care tocmai asta m-a întrebat dacă cercetările vor continua. Eu cred, sper că se va întâmpla acest lucru. Depinde cine cere mai multă cercetare, cine finanțează aceste eforturi de cercetare suplimentare. De pildă, Comisia DG Employment uh, a făcut o serie întreagă de studii și cercetări pe aceste subiecte um, de formare, de, de competențe și așa mai departe. Și cu siguranță aceste eforturi vor continua. S-a mai pus o întrebare legată de cele mai bune practici în statele membre. De pildă, în Germania, Germania a creat o autoritate, centra, autoritate centrală pentru evaluarea competențelor în sistemul uh, medical și astfel aceste lucruri au mers mai repede uh, odată cu crearea acestei entități centrale pentru că recunoașterea poate de fapt să fie făcută de diferite alte entități, asociați profesionale, uh, Um, chiar și pe plan regional, regiunile, landurile în Germania au competențe uh, și ele în acest domeniu și atunci este mai complicat pentru persoana respectivă și este mai uh, cronofag pentru a centraliza acest proces și pentru a accelera acest proces, uh, e bine că s-a creat această autoritate centrală în Germania. Un alt exemplu între Germania și Polonia de asta dată. Aceste două țări au pus la punct împreună un sistem de formare pentru asistentele medicale. Tocmai scopul a fost de a facilita mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Așa ar trebui să facă și Uniunea Europeană, să încurajeze statele membre să dialogueze și să înțeleagă mai bine conținutul programelor uh, și sistemelor de calificări uh, existente în alte state membre. Acest gen de uh, inițiative trebuie să fie subliniate. S-a mai pus întrebarea legată de dacă nu cumva o, calificare, recunoașterea calificărilor automată n-ar avea un impact negativ asupra condițiilor de lucru. Nu cred că armonizarea sau recunoașterea în sine ar putea să ducă la o dereglementare. Pentru că e vorba de cerințe minime de pildă în cazul asistentelor uh, infirmierelor medicale. Vedem că nivelul de cerințe a crescut. Am văzut că în ultimele decenii formarea pentru infirmiere a trecut de la una pur tehnică și practică la una de nivel mai mult universitar, uh, conform uh, sistemului de la Bolonia. Deci n-aș spune că armonizarea în sine ar duce la o astfel de dereglementare și trebuie să ne mai amintim un lucru, și anume că atunci când directiva cere statelor membre să evalueze uh, um, reglementările, li se cere chiar asta, să facă o astfel de analiză în sensul că trebuie să identifice care uh, sunt riscurile asupra siguranței și sănătății la locul de muncă al acestor reglementări. Există literatură de specialitate în legătură cu reglementarea diferitelor profesii. Aceste lucruri sunt cunoscute. Dar să nu uităm nicio clipă contextul național și mediul în care evoluează aceste meserii cu siguranță, deci, aceste valori trebuie efectuate pe plan uh, național. Și astfel vom avea și uh, o imagine de ansamblu a uh, consecințelor sau impactului acestei directive. O altă întrebare. S-a pus în legătură cu formarea profesională, recunoașterea eh, calificărilor profesionale, respectiv cele de formare. Și dacă există un Erasmus eh, care să poată să facă asta, nu este obiectivul directivei acesta. În principiu, directiva, vă spuneam, nu uh, acoperă uh, o astfel de idee a unui program de tip Erasmus uh, în acest sens. Și s-a mai pus o întrebare dacă mobilitatea aceasta nu ar fi ceva ce ține de domeniul personal, individual, care e determinată de condițiile fiecăruia și de circumstanțele fiecăruia și pe piața muncii. Asta am încercat să spun și eu, că recunoașterea sau nerecunoașterea nu este un uh, vector. Cei intervievați în România au spus că oamenii nu emigrează pentru că li se recunosc uh, diplomele sau calificările în altă parte. Bineînțeles că asta e ceva pozitiv, care poate ușura situația, dar nu acesta este principalul vector și în bold, principala, principala idee este cu salariile, cu banii. E clar că în țări cum sunt Germania sau Regatul Unit, uh, meseriile uh, unde nu e nevoie de prea multe calificări și salarizate foarte prost, um, e bine, acolo putem să spunem că, uh, până la urmă, oamenii sunt chiar mai calificați în principiu pentru aceste posturi decât cei care ar ocupa aceleași posturi într-o țară cum este uh, România. Apoi, uh, măsurile de austeritate care au fost impuse în anumite state membre la începutul crizei economice și reducerea cheltuielilor uh, de stat au avut impact asupra emigrării forței de muncă. Am văzut asta în Italia, în Spania, la începutul uh, crizei economice. De pildă, în Italia, această țară încă nu și-a revenit, iar fluxurile inițiate atunci nu și-au schimbat uh, direcția, în sensul că în continuare să, continuă să plece italieni din țara lor spre alte meleaguri. Bineînțeles că um, condițiile generale de pe piață sunt foarte importante. și oamenii, oricum, dacă vor să plece, vor pleca indiferent că li se recunosc diplomele sau calificările sau nu. Atunci când diferențele salariale între două țări nu sunt așa de mari sau când e vorba de o meserie extrem de calificată, oamenii de acolo nu se vor muta pentru că știu că totuși calificarea meseriei lor ca atare este importantă. Okay. I think that was it. Thank you. Yes, thank you very much for all the Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. și mulțumim pentru această discuție bazată pe um, um, date. Sperăm că asta ne va permite să găsim soluții pentru a face față provocărilor de pe piața muncii și uh, cele ce țin de mobilitatea forței de muncă. Vă mulțumim pentru prezență și pentru prezentare și pentru răspunsuri. Acum vom avea un vot. It's not 10 o'clock yet, so we can... Încă nu e ora 10, așa că putem fie să începem, fie să așteptăm. Ce vă convine mai mult? Așteptăm până la ora 10, 4 minute. Și apoi vom vota. Și apoi uh, primim uh, informarea referitoare la trialogul uh, privind 883. It's 10 o'clock, my dear colleagues. Dragi colegi, ora 10. Vom începe cu votul. Va fi unul scurt. So we have to adopt a draft opinion. Avem un proiect de aviz privind mobilizarea Fondului European de Adaptare la Globalizare. Votăm, în primul rând, toate aliniatele la proiectul de scrisoare, spre, uh, cu excepția considerentului D și aliniatului 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, considerentul D este o propunere din partea GUE. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 3, propunere din partea GUE, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum uh, vot prin apel nominal, votul final, deci uh, sunteți rugați să vă folosiți cartelele de vot. Ready? Okay. So the vote... Gata? S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu, doamna Iungherius. În regulă. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumim foarte mult! So now uh, we get to the point. Trecem acum la următorul punct, mai exact punctul 1, informarea um, privind uh, trialogul. Um, a sosit doamna Bischoff, îi dau cuvântul în calitate de raportor. Da, bună dimineața tuturor! Am This is a very, very important information. I know... Doamna președinte, întrerupe, dragi colegi, vă rog, sunt informații importante, știu că cu toții doriți să le aflați, deci vă rog să ascultați pe doamna Bishop. Doamna Bishop, cred că toată lumea e bucuroasă că votul a mers așa de bine. Însă vă rog să ascultați trialogul la 883, este foarte important, va, exista, va fi mult interes în statele membre pentru a se încerca să se găsească soluții la un dosar complicat și unde a existat un rezultat la trialog, dar care nu a fost susținut cu o majoritate la Consiliu. Am avut prima reuniune a trialogului. Ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de această dată de a ajunge la un consens și de a finaliza aceste negocieri de asemenea, după cum știți, coordonatorii au căzut de acord asupra unui mandat și conferința președinților a sprijinit asta, și anume să ne concentrăm numai pe chestiunile controversate și asupra cărora nu s-a găsit o majoritate în Consiliu. Deci că nu vom redeschide toate Uh, negocierile, pentru că asta ar însemna că n-am putea să încheiem. S-a lucrat mult, am avut multe succes, am reușit să menținem, aș spune, 80% din dosarul asupra căruia s-a deschis de acord, s-a căzut de acord. La 883 știți că se aplică principiul dacă toată lumea e puțin nemulțumită, rezultatul e bun. Există câteva puncte unde există multă nemulțumire și aș dori să vă informez asupra ceea ce am, uh, căzut de acord. Vom discuta um, beneficiile de șomaj uh, pentru lucrătorii frontalieri. Sunt liniile 56 până la 70. E foarte complicat pentru că sunt uh, poziții diferite și la Consiliu. Așteptăm ca Consiliul să uh, um, numească punctele specifice, cu împreună cu raportorii din umbră ne-am pregătit foarte bine și deci așteptăm să vedem um, ce va uh, spune Consiliul pentru a ne stabili și noi strategia. Știți că Parlamentul a făcut multe compromisuri, dar am și obținut unele lucruri și vrem să le păstrăm. Și vrem să vedem dacă reușim să găsim o soluție. Al doilea punct important este legislația aplicabilă. Știți că sunt multe dezbateri pe acest punct și aici aș vrea să vă interesez uh, care sunt rândurile asupra cărora negociem. 40 A, 71, 78, 81 și 86. Și aici va fi foarte important să păstrăm ce am obținut în ultimele negocieri și să ajungem la un acord cu Consiliul în următoarele luni. Deci, după cum am spus, la Strasburg a avut loc prima reuniune de trialog, într-o atmosferă deschisă, cred eu, cu un domeniu de aplicare asupra căruia suntem de acord, iar acum vom trece în următoarele etape negocierile reale. Sunt uh, optimistă Uh, și sunt, cred că putem găsi o soluție, dar sunt optimistă și pentru că sunt realistă. Știu că toate părțile sunt nemulțumite de situația actuală și cred că deci există o disponibilitate de ambele părți să se ajungă la un rezultat bun. Doamna președinte, mulțumim, doamnă Bischoff. Vă amintim că urmează două reuniuni ale raportorilor din umbră înainte de următorul trialog, prima pe 7 noiembrie, a doua pe 11 noiembrie și apoi tot pe 11 noiembrie are loc următorul uh, trialog. Domnul Willumsen. Mulțumesc, doamnă raportor. Ne bucură să aflăm ce se întâmplă. Aș vrea să o întreb pe doamna raportor dacă poate confirma că obținerea de beneficii de șomaj nu face parte din negocieri, chiar dacă se discută. Doamnă Bischoff, puteți, dar nu sunteți obligată să răspundeți la întrebare. Poate că putem uh, lăsa discuția pentru uh, reuniunea raportorilor din umbră? Ce... Cum doriți dumneavoastră? doamna Bischoff. Poate sunt uh, mai multe întrebări? Aș vrea să le-aș asculta pe toate, dacă e cazul. Doamna președinte, nu, iar nu trebuia să fie o discuție, ci mai degrabă o informare. Doamna Bischoff, am spus că așteptăm să vedem uh, ce va spune Consiliul, dar va fi cu domeniul de aplicare foarte strict, asupra căruia s-a căzut de acord la coordonator la conferința președinților. Acestea sunt punctele ce vor fi redeschise și niciun altul. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Domnul Radke, doreați să spuneți ceva? Aveați o întrebare. Mulțumesc. Voi vorbi în germană. Aș fi vrut să știu, pentru că am auzit din cercul ambasadorilor, că în ceea ce privește domeniul de aplicare există o mare nemulțumire putem porni într-adevăr de la premisa că s-a rezolvat acest subiect, și că vom putea discuta conținutul sau putem să ne așteptăm ca în timpul negocierilor să se tot redeschidă um, această, um, acest lucru pentru a putea obține lucruri în schimb uh, în cazul unor concesii în nego, nego, negocieri. Mă scuzați. Doamna Bischoff, Consiliul a fost de acord asupra domeniului de aplicare. A fost complicat, dar, după cum spuneam, la 883 nimic nu e ușor. Însă s-a căzut de acord asupra domeniului de, aplica, asupra domeniului de aplicare. Președinția va face tot ce va putea pentru a nu permite să se deschidă alte puncte și nici eu nu voi accepta. Cred că știm cu toții în această sală că odată ce uh, permit să se deschidă un alt punct, totul e pierdut. Trebuie să nu uităm asta pentru a ne asigura că putem ajunge la un acord bun. Avem prea multe milioane de lucrători în Europa care așteaptă ca noi să venim în sfârșit cu o soluție bună. Doamna președinte, cu toții auzim uh, diferite informații din partea Consiliului. Vom vedea cum vor merge lucrurile la următorul trialog pe 11 vom putea discuta mai îndeaproape aceste lucruri la reuniunea cu raportorii din umbră. Nu cred că aici trebuie făcut acest lucru, pentru că până la urmă cu toții auzim uh, informații din stânga și din dreapta sau din, de la Consiliul. Doamnă Bischoff, pentru mine transparența este esențială în această uh, negociere și faptul că noi trebuie să rămânem uniți ca Parlament. Tocmai de aceea am fost de acord să vin în fața noastră și să raportez după prima reuniune. Voi continua să fac acest lucru. Dacă aveți lucruri pe care doriți să mi le spuneți, um, vă ascult, astfel încât ca împreună să explorăm uh, strategia noastră, să ne explorăm strategia și să uh, fim siguri că toată lumea este informată și la curent. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cu aceasta ajungem la uh, prezentările pe care, cu, mm, pe care foarte mult îmi doresc să le ascult, și anume situația privind ocuparea persoanelor uh, cu spectru de autism în Europa, obstacole, bune practici și tendințe. Știm cu toții că autismul este epidemia secolului 21 și din câte știu eu, unul din 10.000 de copii e, erau diagnosticați în trecut, acum este unul din 59. Deci cifrele tot cresc. În deceniile trecute, numărul celor mm, diagnosticați cu uh, tulburări pe spectrul uh, de autism a crescut. Între 76 și 90% dintre adulții cu autism sunt șomeri. În ciuda um, barierelor sociale um, în calea persoanelor cu autism, au, acestea au um, multe puncte forte care pot uh, permite care pot aduce beneficii pe piața muncii, însă trebuie să uh, promovăm bunele practici, schimburile între statele membre, precum și să promovăm formarea profesioniștilor din toate uh, sectoarele. Pentru a înțelege mai bine autismul, cea mai, cea mai importantă uh, precondiție este cercetarea de calitate. Tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici și o vom asculta pe doamna Aurelia Baranger, directoarea uh, Autism Europe. Va prezenta um, rezultatul studiilor sale, inclusiv situația actuală în ceea ce privește ocuparea în rândul persoanelor cu autism. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să fiu prezentă alături de noastră astăzi și doresc să mulțumesc Comisiei pentru această oportunitate pentru a vă prezenta situația în ce privește ocuparea persoanelor cu autism din Europa. După cum ați spus, o parte semnificativă a populației este pe spectrul de autism. Din ce în ce mai multe persoane sunt uh, diagnosticate și din ce în ce mai multe persoane care trăiesc cu acest diagnostic în Europa. Vom aborda diferite elemente. În primul rând, vă amintesc câte ceva despre autism și despre situația privind ocuparea, care sunt barierele pentru accesul la ocupare, dar și uh, punctele forte și factorii de succes pentru promovarea incluziunii la muncă. Am văzut în ultimii ani că există multe inițiative, mai ales în uh, domeniul uh, noilor tehnologii. Mă voi referi și la asta. Voi face câteva recomandări pentru factorii de decizie, atât la nivel național cât și la nivel european. Întâi, pe scurt, despre uh, Autism Europe. Suntem o organizație europeană, reprezentăm aproximativ 38 de aproximativ 90 de um, asociații din 38 de țări europene și scopul nostru este să apărăm drepturile persoanelor cu autism în Europa și să promovăm informațiile bazate pe date în ceea ce privește și pe fapte în ceea ce privește autismul. În ceea ce privește cercetarea, încercăm să cooperăm cu factorii de decizie și trebuie spus că Parlamentul European întotdeauna a fost, uh, ne-a oferit foarte mult sprijin. Mă bucur foarte mult să fiu din nou alături de dumneavoastră. În fiecare an avem o inițiativă de conștientizare și participă sau ne sprijină membrii Parlamentului European, ci sperăm că o vor face și în acest an, pentru că vom avea o campanie privind ocuparea. Pentru a ajunge la subiectul cheie de astăzi, întâi câte ceva despre autism. Autismul este caracterizat de dificultăți cu interacțiunile sociale și cu comunicarea socială, conform criteriilor de diagnosticare. Ă, Persoanele pe spectrul de autism au comportamente repetitive, restrânse și uh, zone de, de interes restrânse. Pot uh, fi persoane foarte sensibile la uh, sunet, la lumină, ceea ce le face viața dificilă în societate, dacă sunt în locuri aglomerate sau în locuri cu iluminare necorespunzătoare. care este rata de ocupare a persoanelor cu autism? Sau întâi rata generală de ocupare, știm că 74% din populația europeană uh, este, um, uh, are un loc de muncă, dar la persoanele cu dizabilități sunt 48%. Când vine vorba de persoanele autiste, această rată de ocupare este și mai scăzută, dar nu avem date oficiale în în întreaga Europa. Există diferite studii, după cum ați spus și dumneavoastră foarte clar, rata este foarte scăzută. De exemplu, un studiu efectuat în, stat, în Regatul Unit a demonstrat că 60 la că 16%, că 16% dintre persoanele cu autism aveau un loc de muncă uh, cu normă întreagă și 16% un loc de muncă uh, cu normă parțială. Pentru cei cu normă întreagă, situația nu s-a schimbat din 2007. În Uniunea Europeană se estimează că mai puțin de 10% din populație este șomeră Uh, este um, um, din populația autistă uh, este, are un loc de muncă, de multe ori un loc de muncă um, asistate sau cu normă parțială. Cei care au nevoie mai ridicată de sprijin, nici măcar nu uh, sunt numărați în statistici, trăiesc în instituții sau în familii, ceea ce înseamnă că au nevoie de mai mult sprijin în viața de zi cu zi. Și nu în ultimul rând, cercetările ne-au arătat că, că și cei care au calificări, uh, dar sunt pe spectrul uh, autist, uh, au locuri de muncă sub nivelul lor de calificare, nu găsesc locuri de muncă la nivelul lor de calificare. Care sunt barierele pentru găsirea unui loc de muncă? Avem în primul rând, barierele ce țin de autism în sine. E dificil să obții un loc de muncă când există dificultăți de comunicare. Vom vedea un video um, în care se explică dificultățile, de exemplu, pentru un uh, interviu, pentru un post accesul, lipsa de acces la, locul de, la locuri de muncă nu este singurul tip de discriminare pentru persoanele autiste. Și accesul la educație este unul. Au uh, o rată mult mai mare de abandon școlar sau de excludere din uh, școli pentru că este uh, dificil să fie sprijiniți, deci sunt excluși. De asemenea, există o lipsă de oportunități când vine vorba de formarea vocațională. Prejudecățile sunt de asemenea un obstacol. Oamenii au multe idei preconcepute privind autismul. Angajatorii se tem că s-ar putea să, ca persoanele autiste să creeze probleme la locul de muncă, nu au încredere în competențele persoanelor cu autism. După cum am menționat, există și barierele în timpul procesului de recrutare vă vom arăta un video scurt pregătit de membrii noștri de la Asociația din Regatul Unit și care arată dificultatea de a avea acces la un uh, loc de muncă. Please, follow me. Congrats on all the awards. So,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 So this video illustrates very well some of the barriers of, of people on Acest video arată foarte bine unele dintre barierele persoanelor um, cu autism, um, suprastimularea uh, senzorială, um, faptul că nu se um, verifică competențele într-un mod practic, și așa mai departe. În ceea ce privește obstacolele, există și lipsa de sprijin. Un uh, studiu din Regatul Unit a arătat că 42% dintre adulții autiști au spus că ar avea nevoie de sprijin uh, pentru a găsi un loc de muncă, dar mai 12% îl primesc. 13% au spus că ar avea nevoie de sprijin pentru a găsi un loc de muncă și 40, 4% au considerat că cei care le oferă sprijin pentru a găsi un loc de muncă înțeleg ce înseamnă autismul. Deci dacă cine trebuie să te sprijine nu înțelege ce este autismul și acesta constituie un obstacol. Am discutat despre dificultățile legate de autism, dar este important și să subliniem um, punctele forte și în ultimii ani ne-am dat seama că este un potențial ce nu este folosit. Autismul creează obstacole, dar în același timp reversul medaliei este că sunt și anumite puncte forte. De exemplu, cercetarea a arătat că cei pe spectrul de autism sunt uh, foarte buni la, sistem, la sistematiza uh, sunt uh, foarte concentrați, atenți, uh, gândesc vizual. Apoi, dacă sunt foarte interesați de un anumit subiect, uh, pot fi foarte metodici, pot absorb, absorbi fapte și gândesc altfel. Deci oferă o abordare diferită. S-a recunoscut faptul că persoanele cu autism au contribuit în mod semnificativ uh, pentru, uh, către știință. Sunt persoane creative, uh, în general sunt și foarte oneste, deci sunt de încredere la locul de muncă. După cum spuneam, fiecare persoană pe spectrul de autism este diferită, deci s-ar putea să nu aibă toate aceste calități. Însă trebuie ținut cont de ele. Uh, spectrul însă este uh, heterogen și nu trebuie uitat acest lucru. Este important când se, uh, dezvolt, când se dezvoltă programe de ocupare și de găsire de locuri de muncă să se țină cont de aceste puncte forte. Câteva elemente identificate de cercetători pentru a promova factori de succes pentru ocupare. Este important să se folosească la maxim punctele forte, forte ale persoanelor. Ehm, este nevoie de o abordare individualizată, pentru că fiecare persoană este diferită, are nevoi și interese specifice. Trebuie ca la locul de muncă să existe oarecare adaptare. De exemplu, o persoană s-ar putea să aibă nevoie de un loc liniștit sau de um, lumini mai puțin intense. Pentru ca oamenii să aibă acces la un loc de muncă, trebuie să aibă și oportunitatea de a învăța. E important să se dezvolte programe de experiență la locul de muncă. O, angajatorii trebuie să știe ce funcționează, au nevoie de măsuri, de indici mai buni, de resurse mai bune și o, o, angajatorii au o responsabilitate de a promova uh, înțelegerea autismului la, locuri de la locul de muncă. Este important să se înceapă uh, de la o vârstă fragedă, de la vârsta adolescentă, pentru că, după cum spuneam, obstacolele se acumulează și este important să lucrăm la educație precum la o tranziție către locul de muncă. Există diferite tipuri de locuri de muncă pentru persoane cu autism, locuri de muncă competitive, dacă li se oferă suficient sprijin sau adaptare, pot fi în programe de ocupare asistate și avem exemple în domeniul noilor tehnologii pot fi și în uh, posturi uh, adaptate, ceea ce înseamnă că se adaptează un job la um, competențele unei persoane. Multe persoane uh, decid să își creeze propriul loc de muncă, de să fie liberi profesioniști pentru că le lipsesc oportunitățile la locul de muncă. Mulți în domeniul economiei sociale au dezvoltat cooperative, de exemplu, care angajează uh, persoane um, cu autism. Și apoi um, locuri de muncă um, protejate. Dacă atelierul protejat are obiectivul de a promova um, formare și apoi să facă un transfer către piața muncii deschisă pot fi un um, loc um, util pentru persoanele uh, cu autism. Însă obiectivul principal trebuie să fie uh, piața liberă. Um, ce este util pentru persoanele cu autism? Este important să existe orientare specializată și consiliere, nu numai la locul de muncă, ci și înainte, pentru a putea avea acces la un loc de muncă adaptat la uh, competențele persoanelor. Este important să se, creeze, să, să se construiască competențele pentru interviul uh, uh pentru post. Și, de asemenea, este important să existe sprijin pentru uh, angajatorii și colegii persoanei respective de-a lungul uh, duratei ocupării. S-au dezvoltat mai multe uh, exemple în domeniul uh, TIC, mai exact. De exemplu, special, specialistă în Danemarca. Which was launched with... Un program care a fost lansat cu obiectivul de a crea uh, un milion de locuri de muncă pentru persoanele cu autism au colaborat cu societăți, cu companii mari din această țară și înainte de a începe uh, la locul de muncă, persoanele respective erau formate timp de 5 luni. Vă spuneam, există o valoare adăugată când vine vorba de uh, angajarea acestor persoane. Asta a fost prezentată în primul rând uh, clienților. Mai multe alte companii se inspiră din exemplul Special Eastern. De pildă, avem companii în Belgia, Passwork, Auticon. Sunt persoane care sunt sprijinite, antrenate, formate la locul de muncă ca să se adapteze condițiilor de lucru. Însă să nu uităm un lucru foarte important. Nu toate persoanele cu autism sunt interesate de domeniul inter- tehnologiilor informare și comunicare, oamenii pot să aibă interese extrem de diverse. Important ca astfel de programe să vizeze și alte domenii de activitate. De pildă, persoanelor acestora cu autism le, plac, le place teatrul, să lucreze într-o bibliotecă, într-un muzeu sau să facă muncă de birou administrativă e o persoană care poate fi extrem de pasionată de domeniul politic, dar uh, care să nu placă deloc să se așeze la calculator. Acum ajung la ultima parte a prezentării și vreau să vă reamintesc un pic cam care ar fi cadrul uh, juridic european în acest domeniu. Toate statele membre, știți probabil, au uh, ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, articolul 27, care vizează uh, ocuparea și munca și accesul pe piața deschisă a muncii. De asemenea, în 2015 a existat o revizuire a acestei uh, convenții. Comitetul respectiv a arătat că e nevoie de măsuri eficiente pentru a măsura efectiv uh, nivelul de ocupare a acestor persoane cu dizabilități și rata lor de ocupare efectivă, piață de muncă deschisă, deci pentru persoanele cu dizabilități, atât intelectuale cât și psihosociale. Acestea din urmă sunt cele pe care le discutăm astăzi. Mai avem apoi obiectivele de dezvoltare ale mileniului, obiectivul numărul 5, promovarea ocupării pentru persoanele cu dizabilități, de pildă. Apoi egalitate, directiva privind egalitatea de ocupării, care interzice discriminarea în uh, acest uh, domeniu, deci în domeniul ocupării, apoi uh, pilonul european al drepturilor sociale, care se angajează să susțină activ ocuparea și servicii în acest sens, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să participe să intre pe piața muncii. Deci cadrul există el ne poate ajuta să îmbunătățim uh, situația persoanelor cu autism. Și avem apoi câteva recomandări pentru planul național, dar care pot foarte bine să se aplice și pe planul european. Colectarea de date. Aceasta este foarte importantă. Am văzut că nu multe date sunt disponibile în legătură cu numărul real de persoane angajate pe piața muncii actualmente E de asemenea important să se stabilească niște ținte, uh, niște obiective cifrate în acest sens. Servicii specializate de sprijin pentru persoanele care sunt angajate să se vadă rezultatele acestor uh, măsuri. De asemenea, important să se sprijine prezentarea uh, acestor probleme ale persoanelor cu autism în fața angajatorilor, apoi să se investească în uh, cercetare pentru a monitoriza situația, pentru a pune la punct programe eficiente, să ne asigurăm că uh, cei de la Agenția de Ocupare știu despre autism și îi ajută pe aceștia atunci când se prezintă la căutarea de loc de muncă și apoi să promovăm accesul la diversele măsuri și programe vocaționale de ucenicie, programe pilot care să ne arate ce merge, ce nu merge și să ne ajute să stabilim obiective realiste. Bineînțeles că autoritățile au și ele uh, o răspundere și trebuie să dea exemplu, primele să fie cele care angajează aceste persoane, există și acel benefits trap, în sensul că ești prins uh, într-o capcană a faptului că îți pierzi auzorul de șoma sau alte ajutoare de la stat dacă te angajezi și nu mai știi dacă să lucrezi sau nu. Apoi, recomandări europene. În primul rând, este important să se adopte o, o strategie europeană puternică, ambițioasă, în legătură cu dizabilitățile. Bineînțeles că e nevoie de uh, resurse adecvate care să fie alocate și să apară această strategie peste tot în toate domeniile și politicile, inclusiv cea de ocupare. Asta înseamnă că e nevoie de un mecanism de coordonare eficient Așteptăm cu nerăbdare, în acest sens, propunerile care vor sosi în uh, anii viitori și când vine vorba de uh, alte măsuri de sprijin, reasonable accommodation și de adaptare a locului de muncă, Comisia are în vedere o serie de astfel de măsuri europene să înțeleagă mai bine ce înseamnă această sintagmă, această adaptare a locului de muncă și, bineînțeles, că tot pe plan european trebuie să se îmbunătățească colectarea de date în funcție de tipul de dizabilitate, adoptarea apoi unui uh, regulament uh, de tip ESF+, regulamentul pentru Fondul European Social, care să promoveze măsuri pentru persoanele cu dizabilități și, bineînțeles, apoi libertatea de circulație, de, de a se stabili și a munci în altă țară. Apoi, bineînțeles, cercetării, ceea ce privește diagnosticarea și e nevoie de uh, evaluări armonizate și aici. În sfârșit, uh, investiții sociale pentru aceste persoane cu autism, acțiuni de conștientizare. Uniunea Europeană are un rol de frunte de jucat pentru a spori conștientizarea. Iată și exercițiul de astăzi pe care îl facem împreună este unul de acest tip, cooperând asta așadar cu organizațiile reprezentative ale acestor persoane. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare. Este foarte clar că diferențele între statele membre pe planul politicilor care vizează aceste persoane sunt absolut enorme în țări cum sunt uh, Norvegia, care fac foarte mult pentru persoanele cu autism care să-i uh, integreze și țara mea, Slovacia de pildă, pot să spun că eu personal mă simt rușinată de cât de puțin se face pentru acești oameni. Am organizat o conferință în Slovacia tocmai pe această temă, în atenția și pentru sprijinul uh, copiilor cu autism, al părinților lor și s-au povestit acolo foarte multe lucruri, s-a spus că ei sunt excluși nu numai din uh, sistemul educațional, dar și de pe piața muncii și din furnizarea unor servicii sociale pentru ei. Da, știm bine că persoanele de pildă cu boala Asperger au un IQ foarte ridicat, uh, dar au uh, uh, competențe sociale foarte reduse. Educația, în general, îi ajută să contribuie la integrarea lor în societate aceste persoane doresc să, să facă acești pași, dar deseori li se refuză această ocazie. Deseori tinerii se sinucid, deoarece practic sunt, se simt respinși în mod constant de către societate. Este o situație foarte tristă. Și, sincer, cred că trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc foarte mult, mai ales pentru că ne-ați făcut o serie de recomandări cât se poate declare. clare Acum uh, dau cuvântul uh, membrilor noștri. Aveți ocazia să puneți întrebări. Doamna Brofi, în primul rând. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru această prezentare de înaltă ținută. Am o întrebare legată de câte procentaje din populația europeană uh, este atinsă de aceste, afectată de aceste aceste spectru al autismului pentru că sunt șocată că numai 16% dintre aceste persoane sunt pe piața muncii. Și s-a spus că aceste persoane cu autism au o inteligență peste medie și și o pregătire uh, peste medie. E foarte important ca aturile acestor persoane, competențele lor să fie, evaluat, să fie valorificată de către angajatori și, de fapt, nu se întâmplă acest lucru, tocmai pentru că, vedem, aceste persoane nu au nici loc de muncă, nu, au nici, nu urmează niciun studiu și așa mai departe. Este foarte clar că aceste persoane sunt, uh, nu sunt sprijinite așa cum ar trebui. Asta este problema. Eu am um, un fiu de 26 de ani care este uh, afectat de autism. Uh, a mers la școală, este cât se poate de inteligent și a avut niște note foarte mari la matematică. Până la urmă a intrat la universitate. Din păcate, nu a fost sprijinit suficient în timpul adolescenței și al studiilor universitare. N-a putut să depășească anul 2 de facultate pentru că uh, a avut probleme de sănătate mentale absolut uh, grave și nu a reușit să treacă peste această uh, etapă. Deci este într-adevăr o, o mare, mare problemă uh, aceasta. Și atunci am o întrebare pentru a întreba pentru a vedea cum să facem mai mult pentru a ajuta pe aceste, acești tineri, mai ales în anii cheie de formare, adolescență, atunci când trebuie să fie sprijiniți pentru a continua? Ce să facem pentru a ajuta mai mult pe cei afectați de probleme de sănătate mentală? Și, încă o dată, mă refer la cei ani critici din uh, parcursul educativ. Ce se poate face mai mult pentru ca ei să poată să intre pe piața muncii știindu-se că ei suferă de probleme de sănătate mentală, cum să poată ei fi ajutați să treacă prin școală și apoi eh, să meargă pe piața muncii în aceste condiții. Doamna Langă Sipăl. să vorbesc eh, în limba germană. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte bună. Ați vorbit de o serie întreagă de aspecte și ați uh, făcut-o cât se poate de clar. Ați spus că autiștii au diverse tipuri de personalitate și nu pot fi puși uh, cu toții la uh, grămadă. Sunt persoane care trebuie în mod concret și diferențiat sprijinite. Vreau să fac o observație cu titlul prelimin, preliminar. Mă gândesc aici la o sintagmă, la o suferință. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Aceste persoane cu dizabilități, cu handicap, uh, suferă, dar putem noi oare să îi orientăm, să îi ghidăm? Putem oare să îi fim noi mentorii lor, tocmai pentru că ei sunt diferiți de noi și ies în afara tiparului. Nu știu dacă a ghida uh, efectiv și a orienta este cuvântul bine găsit. Așa ar trebui să facem, să-i luăm de mână, metaforic pe aceste, aceste persoane, să i luăm de mână și să-i orientăm, să intre în tiparul nostru. Îmi pun întrebarea. Apoi, dreptul la formare. Uh, este un drept uh, fundamental. Nu e vorba de simpla bunăvoință, este un drept fundamental. Un lucru este clar. Există deci un drept la formare, la educație. Nu este o dorință pe care o exprimăm, ci este ceva recunoscut de dreptul internațional, de uh, convenția uh, de mm, convențiile de profil deci să fie făcute eforturi pentru a integra aceste persoane cu handicap, cu dizabilități. Acestea sunt drepturile lor. lor. Și asta trebuie să impulsioneze și mai mult cercetarea. Și în întrebare, care ar fi cele mai bune practici, cele mai bune exemple uh, existente? În ce țări? Știu că ați dat exemple, dar totuși în ce țări putem să spunem, da, uite, aici este un exemplu care merită să fie urmat. Norvegia este foarte avansată pe această cale, spune doamna președinte. Germania e loc și de mai bine. Ne-ar place să auzim și alte exemple. Vă mulțumesc. Domnul Kim Poropoulos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut o prezentare foarte, foarte bună care descrie foarte bine situația concetățenilor noștri autiști. Și, în general, tuturor persoanelor cu handicap. Se vede foarte bine ce se petrece astăzi în Europa. Se pun multe întrebări, se abordează multe subiecte în acest studiu acele ateliere sau locuri de muncă protejate Apoi, uh, procentul foarte mare de săraci uh, în rândul persoanelor cu autism și aș avea o întrebare de pus, dar aș face și o propunere. Care este întrebarea? În comisia noastră ocupare trebuie neapărat să ne ocupăm de aceste subiecte uh, prezentate aici. Să le discutăm, să le dezbatem în continuare. Cum cooperează organizația dumneavoastră cu celelalte organizații și asociații pentru persoanele cu dizabilități pentru a rezolva problema? Pentru că nu e vorba numai despre autiști, e vorba și despre persoanele handicapate în general. Cred că firmele uh, întreprinderile trebuie să fie sensibilizate, să știe cum să trateze aceste persoane. Aș vrea să știu dacă n-ar trebui să existe mai multe canale de comunicare în acest sens, pentru că eu mă gândesc încă o dată, nu numai la autiști, mă gândesc la toate persoanele cu dezabilități din Europa care astăzi sunt excluse. Domnul Duraș. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat ceva cât se poate de interesant. Discuția noastră este foarte interesantă și ne arată că sunt încă multe de făcute în acest domeniu în Europa. Astăzi, eh, doamna președinte, a spus cât de mari sunt diferențele între statele membre. Ați vorbit despre țara dumneavoastră, în țara mea, de asta dată în Polonia. Pot să vă spun că situația nu este grozavă nici la noi, deși în ultimii ani trebuie spus că am făcut totuși niște progrese. Principala problemă este cum este percepută autismul. Există o anumită mentalitate, există niște obstacole psihologice uh, care ne fac să ne fie teamă de celălalt, de diferență, ne e teamă de cei care funcționează altfel decât noi. Și cred că a depăși acest obstacol înseamnă pur și simplu să fii deschis, să, să participi, să fii informat, să conștientizezi, să se schimbe mentalitatea. Sunt obstacole aici pur și simplu psihologice, din mintea oamenilor. Câteva uh, lucruri în legătură cu situația de pe piața muncii pentru aceste persoane afectate de spectrul autismului. Marea problemă, s-a spus, este educația. Ar trebui să ne folosim fondurile și finanțările europene astfel încât uh, oamenii cu autism să poată să, să fie activi pe piața muncii. Am auzit că 75% dintre cei cu autism uh, și care au mers la universitate au găsit totuși un loc de muncă dar mult mai puțin dintre cei care au numai liceul și un procentaj neglijabil în rândul celor care n-au făcut studii. Ei nu pot să găsească practic niciun loc de mun- muncă. E foarte important apoi că aceste persoane să fie uh, ghidate, orientate la locul de muncă. Există o carte în acest sens, mi se pare foarte util, un astfel de manual sau de ghid. Încă un lucru acea, la acele ateliere să locuri de muncă protejate, o persoană, un mentor, uh, cineva care să îi ajute pe acești uh, oameni să intre pe un loc de muncă, să îl și păstreze. De asemenea, de asemenea, în timpul prezentării, a spus și dumneavoastră, s-a vorbit despre acea capcană a ajutoarelor de șomar sau altele în care pot să cazi cu ușurință și deseori asta înseamnă că persoanele care primesc aceste ajutoare și asistență uh, nu mai intră pe piața muncii. Nu știu dacă cunoașteți mai multe despre asta, dacă sunteți experți și cum să se iasă din această dilemă, din această capcană, pentru că avem uh, în Polonia multe persoane cu autism care cad în această capcană și rămân asistat social și nu uh, mai fac altceva, nu mai pot intra pe piața muncii. Doamna Dura Fernandez. Ferrandis. aici, Dura Ferrandis. Dura Ferrandis mă numesc. Da, mă iertați, spune doamna președinte, vă rog. Am să vorbesc în spaniolă, ca să fie clar. Mai întâi vreau să vă mulțumesc uh, pentru prezentare și Uh, mai ales pentru faptul că ne-ați transmis o imagine clară a dificultăților și obstacolelor cu care se confruntă aceste persoane, dar de asemenea și ne-ați transmis o imagine clară asupra soluțiilor. De multe ori ne concentrăm pe problemă și uităm soluțiile. Și mi-a plăcut foarte mult această intervenție ideea că trebuie să avem o integrare mai bună a acestor persoane în funcție de capacitățile lor. Și întrebarea pe care vreau să vă pun um, se referă și la ceea ce au spus colegii aur. E adevărat că există discrepanțe între diferitele state membre în ceea ce privește integrarea pe piața muncii și integrarea chiar și la nivel social a persoanelor cu autism. Iar întrebarea mea concretă este următoarea aveți date concrete, analize concrete în ceea ce privește aceste discrepanțe între statele membre și eventual dacă ne puteți spune care sunt factorii care stau la baza acestei, uh, acestui grad diferit de integrare socială și uh, pe piața muncii. Bun, știm, educația s-a menționat, sprijinul uh, față de aceste persoane, existența unei legislații care să permită acestor persoane să se bucure de sprijin sunt câțiva factori, dar aveți cumva și date concrete care să facă o defalcare per stat membru pentru a vedea care sunt factorii care promovează integrarea socială și pe piața muncii, în așa fel încât să vedem cum putem ajunge la nivel european la un cadru comun, măcar la nivel de legislație. Și apoi, referitor la un alt aspect, s-a spus că sunt mult mai multe grupuri, categorii de persoane cu uh, dizabilități specifice. Sunt de acord, dar plecând de la aceasta, trebuie să analizăm și nevoile acestor uh, grupuri specifice, în așa fel încât să fim în măsură să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Mulțumesc! Thank you, Mr. Pislaru. Mulțumesc. Și acum, domnul Pislaru. I will speak this time in, in Romanian. Și am să vorbesc în română. În uh, ceea ce privește subiectul uh, autismului, aș putea spune că uh, pentru mine are o semnificație aparte, având în familie uh, un uh, văr care a murit de epilepsie la o vârstă în care tocmai își căuta un loc de muncă. Uh, și pentru mine, povestea pe care am avut-o în familie a fost o poveste legată de acces și de oportunitate în societate. O poveste care poate fi împărțită în două moduri. Un mod este legat de discriminare și de drepturi. Pur și simplu, anumite drepturi pe care acea persoană și, în general, persoanele care suferă de autism și chiar mai larg persoanele care au dizabilități, le sunt încălcate în mod flagrant drepturile pe care le au în societate. Discriminarea cauzată fie de ignoranță, fie de neputința oamenilor, semenilor, de a înțelege că nu e cu nimic diferit um, din perspectiva posibilității de a-și aduce um, beneficiile în societate, toate lucrurile acestea fac ca drepturile lor să fie încălcate. Dar astăzi mi-ar plăcea să insistăm poate mai mult pe componenta care e legată direct de comisia noastră de ocupare. Și anume, oportunitatea enormă pentru societate de a integra persoanele cu autism, persoanele cu dizabilități și a începe să înțelegem că aceasta nu este o cheltuială pe care o facem din milă sau dintr-o anumită uh, doză de moralitate în societate, ci pur și simplu pentru a obține un beneficiu. Discutăm de o investiție în societatea noastră. O investiție care ar trebui să fie făcută în mod integrat, cel puțin în trei planuri cruciale. În planul legat de educație, cum a spus colega mea mai devreme, Jane Brophy, în planul legat de sănătate, pentru că e un lucru direct legat de afecțiunile, de, de simptomatologia uh, bolilor respective, și în planul ocupării, pentru că singurul mod corect și concret prin care poți integra pe cineva în societate este prin a găsi un loc de muncă. O să încerc să rezum prin a, prin a spune că dificultatea cea mai mare pe care o avem în acest moment în Europa este că în continuare o bună parte a societății se concentrează pe drepturi și asta este un lucru binevenit, dar, o, dar ratăm în mod incredibil posibilitatea de a vedea lucrurile ca o investiție. Avem în acest moment oportunitatea în Parlamentul European să punem pe masă instrumente pentru acest lucru. Avem Invest EU, un program care are în premieră 4 miliarde dedicate investițiilor în social. Și oportunitatea extraordinară este ca aceste investiții în social, garanțiile pe care le oferim cu aceste 4 miliarde prin Banca Europeană de Investiții să fie folosite tocmai pentru a crea condiții mai bune pentru toate întreprinderile, firmele, care doresc să participe la această investiție în societate și în Europa. Aceasta este, de fapt, uh, dorința mea mare și sper ca Parlamentul să se ridice la înălțime în acest mandat pentru a transforma ocuparea persoanelor cu spectru autism și persoane cu dizabilități nu într-o problemă de discriminare și de drepturi, ci într-o problemă de investiție în viitorul Europei. Mulțumesc. Mr. Maiorino, please domnul Maiorino. Grazie, președinte. Mulțumesc. Interesante. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul președinte. Într-adevăr, uh, mulțumesc pentru această prezentare atât de interesantă, cu atâtea elemente utile și informații furnizate. Dacă vorbim despre autism, uh, e clar că vorbim de multe lucruri diferite între ele și de situații și condiții de viață extrem de diversificate. Însă, totuși, în această aulă trebuie să ne putem să, putem să ne întrebăm ce se poate face. Și atunci uh, am o întrebare și în aceeași măsură o propunere uh, către oaspetea noastră, uh, dar și către doamna președinte. Aș dori ca aceste lucruri să se discute în continuare în, în comisia noastră. Deseori se dezbate despre salarul minim. Încercăm să uniformizăm situația pentru diferitele condiții uh, de muncă ale lucrătorilor noștri în Europa, astfel încât să ne ajungem la niște situații inacceptabile de lipsă de demnitate. În același fel, pe tematica dizabilităților și pornind de la acel document absolut esențial la care, de la care nu se poate abdiga și anume Convenția 1 pentru persoanele cu dezabilități. Deci, în același fel, trebuie să mergem uh, pe găsirea unor soluții de a garanta în mod demn uh, soluții de includere, de integrare, de uh, inserare pe piața muncii. Asta, zic eu, că ar trebui să fie rolul nostru. Să tragem o linie sub care să nu se poată uh, merge deoarece, încă o dată, și cu asta termin, condițiile de viață ale persoanelor cu disabilități pe această tematică nu prea se discută, zic eu, în diferitele noastre țări și nici nu se face mare lucru prin politicile e, naționale. Anumite țări chiar sunt foarte mult în întârziere pe acest plan. Și tocmai cred că trebuie cumva să tragem o linie sub care să nu se poată coborâ. În acest sens, vă mulțumesc. Madame Rafalska? Doamna Rafalska. Ja chciałam wyrazić wyrazy uznania za naprawdę znakomitą prezentację. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă mulțumesc expertei noastre. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și foarte concretă. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit. Aș menționa un lucru care nu a fost evocat până în prezent în dezbatere, pentru că, bun, până acum discutăm despre poziția și situația persoanelor care suferă de autism pe piața muncii, dar mai e și un alt aspect, adică diagnosticarea timpurie este deosebit de importantă. Trebuie să fim atenți, să îngrijim aceste persoane, trebuie să le permitem să beneficieze de educație, de învățământ, așa cum au spus colegii. Trebuie să înțelegem clar care sunt nevoile lor și atunci uh, abia suntem în măsură să facem pașii următori. Colegii mei din Polonia au menționat acea așa zisă capcana beneficiilor, alocațiilor și dificultățile cu care se confruntă persoanele cu autism pentru a-și găsi un loc de muncă. E foarte important să nu uităm acest lucru. S-au spus că există foarte multe discrepanțe între diferitele state membre în ceea ce privește situația acestor persoane pe piața muncii, integrarea lor. Eu cred că asta decurge din faptul că avem poate probleme sociale diferite și metode de rezolvare a acestora diferite. Însă e adevărat că problema ia amploare și devine o problemă de societate, așa că trebuie să găsim acele bune practici care să ne permită să uh, găsim soluții. Experta noastră s-a referit la un proiect pilot și din câte am înțeles eu, ideea este să ne aflăm într-o situație în care să fim în măsură să oferim un milion de locuri de muncă pentru persoanele ce suferă de autism. Întrebarea mea e foarte concretă. Câte persoane au beneficiat de acest proiect pilot? Și eventual am putea să uh, continuăm acest program? Doamna Zalewska, mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să mulțumesc invitatei noastre din partea Autism Europe pentru această prezentare. Și eu sunt de părere că ceea ce ar trebui să amintim astăzi e faptul că vrem să avem un follow-up în următorii ani. Nu numai că ar trebui ca situația să se îmbunătățească, ci mai mult decât atât, recomandările de astăzi trebuie să fie și implementate. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Oare n-ar trebui să avem o discuție cu toate asociațiile care reprezintă astfel de persoane uh, cu nevoi speciale. Nu spun persoane cu dizabilități, ci persoane cu nevoi speciale, pentru că poate ar fi bine să ne schimbăm un pic și uh, terminologia, felul în care uh, vorbim despre acești oameni. În momentul de față, împreună cu Agenția Europeană pentru Persoanele cu Nevoi Speciale, să știți că finalizăm un proiect. Există o, o recomandări absolut minunate și cred că trebuie să le uh, preluăm, trebuie să personalizăm munca pe care o facem cu aceste persoane, cu acești copii cu nevoi speciale și în acest sens trebuie să avem uh, uh, un design specific, o proiectare, o, a, spre exemplu, chiar a băncilor la școală școli care să fie specifice pentru a, uh, aceste persoane. Și ar trebui ca toată lumea să fie conștientă de nevoile uh, diferite pe care le au uh, acești oameni. Eu mă gândesc că angajații nu sunt neapărat persoane care vor să discrimineze, ci pur și simplu nu înțeleg exact care sunt nevoile acestor persoane cu disabilități sau cu nevoi speciale. Noi facem o astfel de muncă la nivel de minister în Polonia și să știți că vă putem arăta ce uh, am implementat, ce rezultate avem și să știți că până la urma urmei ceea ce trebuie să facem e să fim în măsură să facem față nevoilor acestor persoane cu nevoi speciale. Și aici nu avem o soluție de tip calapod unic aplicabilă tuturor. Exact asta ne-a spus și invitata noastră. E nevoie de personalizare, individualizare dezvoltare. Uh, pentru că nevoile pot fi diferite și nevoile sunt, uh, sunt uh, foarte diferențiate în funcție de simptome, în funcție de uh, uh, tipul de autism. Noi uh, am avut jumătate de milion de oameni care au fost astfel preluați și am avut peste 200 de mii de copii care au putut beneficia de un astfel de program uh, care e țintit pe nevoile lor. Deci, dacă e să discutăm despre recomandări, dacă e să arătăm cele mai bune exemple și bune practici, să știți că acestea pot fi preluate și pot fi implementate și de alte asociații, organizații care pot să beneficieze și ele de uh, finanțare europeană. De ce nu? Are cuvântul domnul Forlas. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc invitatei noastre pentru această prezentare. Mi se pare deosebit de important să avem o, un astfel de dialog. Să știți că acum 50 de ani în Cipru, vă spun sincer, autismul însemna că ești retardat mental. Uh, nu prea se știa cum trebuie gestionat o astfel de situație. Acum pot să vă spun că persoanele care suferă astăzi de autism merg la școală, în școală primară, școală secundară și să știți că sunt bine primiți și integrați de colegilor în clasă. Se fac eforturi în acest sens. Aș dori să mă refer la un aspect care a fost evocat, și anume informarea, conștientizarea, campaniile necesare. Chiar dacă noi discutăm aici, nu știu, ore în șir, oricum o să fie mai puțin util decât uh, acel mic video care ne-a fost arătat. Asta trebuie să facem. Să avem un video de un minut, două, care să explice exact care sunt problemele cu care se confruntă aceste persoane pe piața muncii. Și astfel putem sensibiliza un număr din ce în ce mai mare de intervenienți pe piața muncii. Le putem explica ce înseamnă autismul, care sunt simptomele, care sunt nevoile, care sunt problemele. Și cred că asta este misiunea noastră, să facem muncă de sensibilizare extrem de concretă. Și mai avem încă două intervenții, doamna Saleva mai întâi. Și apoi doamna Vint. Għal il al prezentației, al prezentației, ta taħħa prezentație. Domnul Saleva, mulțumesc, doamna președinte, pentru această prezentare oferită de invitata noastră, care a fost foarte concretă și care ne-a demonstrat cât de important este să acordăm atenție de plină acestor persoane cu disabilități, în așa fel încât să fim în măsură să le integrăm în societate și pe piața muncii. Acum, în ceea ce privește autismul, nu trebuie să uităm că sunt mai multe milioane de persoane în Uniunea Europeană care suferă de autism. Și dacă vrem să ajutăm aceste persoane, eu cred că uh, elementul cheie Uh, și de altfel acest lucru e garantat și de Convenția Națiunilor Unite a persoanelor cu disabilități, e bine, elementul cheie, deci spuneam, îl reprezintă educația, învățământul. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane nu sunt excluse. Dacă oferim un sistem de învățământ inclusiv, în care aceste persoane se pot forma și să avem formare de asemenea și pentru angajatori, în așa fel încât aceștia să poată înțelege ce înseamnă această boală și care sunt dificultăți, părțile, atunci mă gândesc că vom reuși să Uh, rezolvăm mare parte din problemele de integrare pe care le au aceste persoane pe piața muncii și în societate. Și e ne... dacă nu facem acest lucru, vom pierde resurse în continuare pe piața muncii, pentru că sunt persoane care au capacități și care pot contribui la societatea europeană, la economia europeană. De aceea e foarte important să ne continuăm eforturile și să punem la punct un plan de acțiune. Un plan de acțiune la nivel european și, mai mult decât atât, trebuie să continuăm investițiile într-un sistem de învățământ inclusiv, care să-i poată cuprinde și pe acești oameni care suferă de autism. Și, de asemenea, trebuie să continuăm să formăm angajatorii și profesioniștii din domeniu în așa fel încât să fie echipați și să facă față acestei noi realități uh, cu, care a apărut pe piața muncii. Mulțumesc și acum doamna Vint. Thanks for the very, very good presentation. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte bună. Am să continui în limba daneză. Har allerede i dag direktiver om at man ikke må diskriminere. Știți că avem o directivă referitoare la nediscriminare. Și această directivă ne permite să evităm, în teorie, un tratament diferențiat discriminatoriu. Asta în teorie, dar întrebarea este de ce întreprinderile nu vor să angajeze persoane cu handicap sau autiste? Pentru că sunt de părere că e greu, că e complicat, că nu se poate, că durează prea mult, uh, că trebuie să-i formezi și că sunt greu de format. Dacă într-adevăr ne grăbim și dacă avem impresia că ne lipsește timpul, uh, E adevărat că la un moment dat vom avea foarte multe alte tipuri de categorii de persoane care nu își vor mai găsi un loc de muncă. Așa că aici e vorba de stereotipuri. Noi avem nevoie de întreprinderi model, întreprinderi date drept exemplu, care au angajat persoane autiste și care pot demonstra exact că se poate face acest lucru. Sunt întreprinderi care au hotărât să angajeze autiști pentru că aceste persoane au competențe specifice, deosebite, au talent deosebit și pot face o anumită muncă mă gândesc că ar, poate ar trebui să impunem o cotă de persoane cu dizabilități în întreprinderi. Dar, dincolo de asta, putem să demonstrăm că există scenarii deja de succes în întreprinderi, de integrare a acestor persoane. Mă bucur că putem discuta astăzi despre uh, persoanele cu nevoi speciale sau persoane cu dizabilități. Dar mai avem o altă problemă. Salariul minim pentru că oamenii aceștia, deși au același nivel de formare, au aceleași diplome, nu beneficiază decât de salariu minim. Și mă gândesc că ar fi bine să abordăm și acest aspect. Noi avem nevoie de un model, un model care să inspire pe tinerii autiști, uh, model de persoane cu autism care au reușit în viață cei care au un loc de muncă bun, care sunt formați, care au o diplomă, care și-au găsit o, care și-au găsit uh, calea de urmat. Mă gândesc că asta poate fi drept exemplu demonstrat și în alte întreprinderi și poate fi preluat. Da, e adevărat că avem uh, bune practici în rândul statelor membre și e adevărat că avem bune practici și în uh, rândul unor mari companii care deja au angajat persoane cu autism Uh, știu că există astfel de cazuri. Silicon Valley și întreprinderile din Silicon Valley sunt bine cunoscute în domeniu. Uh, au această politică de a da o șansă persoanelor cu autism, ceea ce e un veste extraordinar de bună. Putem să facem un astfel de schimb de bune practici și putem să le preluăm. Uh, e obiectivul principal, cred eu. Dar, până la urmă, e poate și problema principală din anumite state membre care poate, în ciuda faptelor și a datelor disponibile, refuză un angajator care refuză să, își, um, să uh, angajeze o astfel de persoană cu autism care până la urmă ar avea de câștigat și nu de pierdut acel angajator. Acum, când e vorba de politici în ceea ce privește această categorie de persoane, e bine, toate statele membre ar trebui mai întâi să ofere o diagnosticare corectă. Fără asta nu se poate. Și asta trebuie să vină cât mai timpuriu cu putință. Apoi, îngrijiri de sănătate și sociale, nu doar pentru persoanele care suferă de autism, dar și pentru persoanele în jurul lor, care se confruntă cu mari dificultăți. Și în al treilea rând, uh, mai e nevoie și de, de terapie de comportament în momentul în care trebuie să știi să interacționezi cu astfel de copii ce suferă de autism. Eu pot să vă spun, spre exemplu, cazul Slovaciei. Nu e acces la astfel de terapii. Familiile trebuie să plătească bani grei ca să beneficieze de astfel de terapie comportamentală. Deci, până la urmă, nu se bucură de niciun fel de tratament și niciun fel de sprijin, de asistență. Și, în al patrulea rând, evident, educația. Uh, asta merge mână în mână cu incluziunea socială. Nu putem discuta despre incluziune socială fără să avem acces la educație normală de calitate pentru persoanele, pentru copiii cu autism. Și în final, dar nu în cele din urmă, evident, serviciile la nivel de ocupare pe care trebuie să punem accentul din ce în ce mai mult, pentru că uh, un, doar dacă le oferim astfel de locuri de muncă, putem ajuta aceste persoane și nu numai, ci și familiile lor. Pentru că um, trebuie să facem această muncă de formare, de educație în rândul angajatorilor, în așa fel încât aceștia să poată angaja persoane cu autism. Și acum am să dau din nou cuvântul uh, invitatei noastre pentru comentarii finale și răspunsuri la întrebări. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră care demonstrează un interes uh, real. Știu Mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor comisiei pentru reacții, propuneri, sugestii. Cred că ați explicat foarte bine că este nevoie de o abordare holistică. Nu e vorba numai de ocupare, e vorba de intervenție timpurie, acces la diagnostic, acces la educație, educație inclusivă, inclusiv sprijin potrivit pentru că dacă uh, duci un copil într-o școală inclusivă fără sprijin, va fi prea dificil. E vorba de, a, de asemenea de a schimba uh, viziunea societății asupra autismului. Trebuie să creăm înțelegere și uh, ideea de a avea modele este una foarte bună, este ceva ce am vrea și să implementăm anul viitor într-o campanie de conștientizare invităm toți membrii Parlamentului European să sprijine această inițiativă. Și vă vom contacta în acest sens. Cineva s-a referit la timpul de tranziție. Este esențial. Avem nevoie de servicii mai bune, servicii mai bune de sprijin în perioada de tranziție, astfel încât oamenii să nu uh, se piardă în sistem. Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat când vine vorba de schimbul de bune practici, uh, când vine vorba de a identifica cele mai bune modele în Europa. Știm că există unele țări care sunt mai avansate, statele scandinave, de exemplu, Regatul Unit. Însă, chiar dacă nu e totul perfect, și în aceste țări uh, oamenii au în continuare uh, dificultăți. Deci nu există o soluție ideală pentru toată lumea. Este important și să continuăm să facem cercetare în ceea ce privește rezultatele uh, obținute și care programe aduc cele mai bune rezultate. Trebuie să sprijinim programele inovatoare de cercetare. Ați menționat de asemenea că trebuie să Uh, abordăm uh, lucrurile pentru toate dizabilitățile, într-adevăr cooperăm cu uh, asociații pentru persoane cu dizabilități și mi se pare într-adevăr că este important să avem recomandări sprijinite de toate asociații, de asociațiile pentru persoane cu dizabilități, mai ales când vine vorba de strategia pentru dizabilități. Nu știu cât timp am la dispoziție, însă ne bucură să putem coopera, continua să cooperăm cu membrii Parlamentului European. Vă rugăm, uh, contactați-ne dacă doriți uh, informații sau doriți să sprijiniți inițiativele noastre. Cu mare plăcere vă stăm la dispoziție și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim foarte mult pentru prezență, bineînțeles. Iată că acest um, subiect uh, um, a fost de mare interes pentru comisia noastră. Cred că este un subiect care necesită mai multe discuții în uh, comisia noastră. Încă o dată vă mulțumim pentru prezență. And the last presentation would be the presentation... Ultima prezentare va fi o prezentare din partea Comisiei, regulamentul delegat al Comisiei pentru modificarea uh, regul și uh, adăugirea la uh, regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind uh, Fondul Social European în ceea ce privește definiția um, standardului pentru uh, unitățile de cost și sumele forfetare pentru rambursare. Dați-mi voie să-i urez bun venit doamnei Adriana Sucova. Dumnea ei va ține prezentarea în numele comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, sunt uh, aici pentru a vă prezenta al op, a opta modificare a uh, uh, regulamentului delegat din 2018. Voi începe prin a vă oferi o imagine de ansamblu a regulamentului și apoi unele informații privind actul delegat inițial adoptat în 2015. Care este situația, câte state membre, și care sunt uh, amendamentele uh, sau modificările incluse în această a opta modificare. Regulamentul privind Fondul Social European din uh, 2018 uh, prevede că uh, Comisia poate adopta un act delegat pentru cost, uh, opțiuni de cost simplificate uh, pentru statele membre și pentru diferite uh, tipuri de operațiuni. Posibilitatea de a avea acest act delegat permite uh, statelor membre și beneficiarilor să aibă stabilitate juridică și securitate. Autoritățile naționale uh, au și ele certitudine juridică, practicile contabile folosite uh, pot fi aplicate, cele simplificate se uh, folosesc numai pentru rambursarea cheltuielilor solicitată către comisie. Deci dacă se oferă un grant de sprijin financiar conform uh, regulilor naționale, acest lucru nu mai intră în auditul comisiei. Important este că odată ce aceste tipuri de mm, costuri simplificate au fost adoptate pentru un anumit tip de operațiuni, ele pot fi adoptate pentru, diferit, pentru alte tipuri de um, opțiuni uh, similare, fără verificări suplimentare costurile unitare și sumele for, for, forfetare include în uh, actul delegat, sunt cele uh, propuse de statul membru și apoi noi facem o analiză detaliată uh, pe baza consultării cu toate serviciile implicate. Examinăm pe ce bază s-au de, definit aceste opțiuni simplificate de cost pentru a ne asigura că ele chiar Uh, corespund cu uh, costurile acoperite și că avem o posibilitate la Comisiei de a prezenta, de a pregăti și prezenta din proprie inițiativă un set de uh, costuri simplificate pentru toate statele membre. Folosim date Eurostat pentru uh, analizele și calculele noastre. Există un angajament politic puternic în momentul de față și Comisia va continua să facă eforturi în acest sens pentru că opțiunile simplificate de cost au un impact important asupra ratei de eroare, auditurile se opresc la respectarea condițiilor și rambursarea se face pe baza costului unitar sau a sumei forfetare. Apoi, utilizarea opțiunilor simplificate uh, accelerează implementarea programelor și uh, ajută la a schimba accentul de pe cheltuielile financiare uh, asupra rezultatelor și uh, performanțelor um, um, obținute. Cu această a opta modificare am adoptat um, opțiuni simplificate pentru 10 state membre și am actualizat una dintre opțiunile adoptate la nivel european uh, în urmă cu câteva luni. Conținutul regulamentului delegat nu se modifică, acesta este conținutul inițial din 2015, exprimă domeniul de aplicare și subiectul, tipurile de operațiuni, definițiile uh, unităților, uh, costurilor uh, unitare, sumelor forfetare, sumelor ajustarea sumelor uh, și în anexe uh, informațiile pentru fiecare stat membru. Avem o anexă pentru fiecare stat membru, o definiție a indicatorilor, unităților de măsurare și a sumelor și, de asemenea, când statele membre au solicitat posibilitatea de a face ajustări, de exemplu, în ceea ce, uh, pentru a ține cont de inflație. Aceste lucruri sunt prevăzute în anexele pentru statul membru respectiv. Care este situația până acum? După cum vedeți, cu verde sunt 19 state membre. Avem uh, um, opțiuni simplificate pentru aceste state membre. Portugalia se va alătura grupului statelor membre care au dezvoltat la nivel național aceste costuri simplificate. Am menționat că Comisia Europeană poate uh, dezvolta la nivel european opțiuni de cost simplificate și am făcut asta până acum pentru educație, formare pentru șomeri, servicii de consiliere și formări pentru persoane care au un loc de muncă. Portugalia va fi cel de-al 20-lea stat membru. Am să vă explic în detaliu care state sunt um, acoperite de acest regulament și care sunt tipurile de costuri și operațiuni dezvoltate în regulament, menționate în regulamentul delegat modificăm anexele existente pentru Franța, Republica Cehă, Malta, Italia, Slovacia, țările de jos, România, Cipru și Irlanda. De asemenea, sumele for forfetare pentru asistența tehnică pentru Franța și Irlanda și am prezentat deja acest regulament delegat către Consiliu pe 1 octombrie a fost adoptat pe 27 septembrie. Există o perioadă de două luni în care se pot depune obiecții, uh, însă știm de la Consiliu că vor uh, da un aviz fără obiecții în curând. A opta modificare. Se modifică și anexa privind costurile simplificate ce țin de educație pentru a ajusta nivelurile din anumite state membre, de unde am obținut date suplimentare și, de asemenea, o anexă pentru Portugalia. Care sunt operațiunile acoperite cu costurile unitare după adoptarea celui de-a optulea amendament? Întâi, Franța. Costurile unitare pentru programul uh, operațional pentru insula Reunion. S-au dezvoltat pe baza formării profesionale individuale, sprijinită în mod oficial de organizații și de guvern, uh, formarea în domeniul sănăt- vocațional în domeniul sănătății și există acces la mai formare suplimentară. Când se întâmplă acest lucru, rambursăm cheltuierile uh, în funcție de numărul de persoane care au participat la aceste tipuri de formări. Există și o sumă forfetară pentru asistența tehnică pentru programul operațional privind Fondul Social European, central pentru Franța, dar și programul operațional pentru inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. În Republica Cehă avem 8 noi costuri unitare și pot să vă spun că până acum Republica Cehă are 40 de costuri unitare stabilite, au fost uh, printre primii trei care au propus uh, opțiuni de cost simplificate și cred că în curând uh, cheltuielile Republicii Cehe privind uh, din Fondul Social European vor fi făcute în totalitate prin opțiuni simplificate. Asta asigură implementarea rapidă și reducerea ratei de eroare. Avem modificarea pentru Malta. Malta a solicitat unele modificări la 4, costuri unitare existente, avem un nou cost unitar pentru burse bazat pe sistemul de transfer de credit, uh, de credit european, care se bazează pe rezultate și pentru Italia avem câteva elemente noi, includem noi programe operaționale pentru Lombardia și apoi planul operațional incluziune și uh, extindem anumite uh, planuri operaționale existente deja în uh, alte regiuni. Extindem domeniul de aplicare a programului de mobilitate pentru cercetări în, sau se adaugă trei programe operaționale. Avem noi costuri unitare pentru um, programul operațional pentru inițiativa pentru ocupare pentru tineri se acoperă formări de grup, formări individuale, formări în general și operațiuni de, din domeniul uh, serviciilor uh, civile. Slovacia, uh, modificări la 5 costuri unitare. De asemenea, acoperim țările de jos cu noi costuri unitare pentru orientări pe piața muncii și pentru formarea vocațională. Pentru România, avem un nou cost unitar pentru pro, uh, furnizarea de mese copiilor care merg la creșă și uh, opțiuni simplificate de cost la nivel european. Mai exact, am actualizat sumele cu ultimele uh, date la dispoziție. De asemenea, modificăm amendamentul pentru Cipru, um, cost, costurile, pe, anexele pentru, anexa pentru Cipru, noi costuri unitare pentru modernizarea administrației publice, uh, Uh, din programul operațional Ocupare, Resurse Umane și Coeziune Socială. Irlanda, sumă forfetară pentru asistență tehnică, 2300 de euro pentru fiecare 100.000 de euro cheltuiți, așa am definit-o. Și avem un nou cost unitar pentru personal care lucrează în programul de activare um, aferent. Noul stat membru, Portugalia, este o anexă nouă și am prevăzut costuri unitare pentru formare informală a angajaților din sectorul public. Și uh, oferim uh, rate um, pe oră pentru formări și pentru uh, personal. Cu mare bucurie vă pun la dispoziție această prezentare pentru că mi se pare important să se știe mai multe despre costurile, opțiunile de cost simplificate Cooperăm acum cu cinci state membre pentru a dezvolta noi opțiuni de cost simplificate pentru operațiunile lor, astfel încât în următoarea jumătate a anului viitor să avem o nouă modificare la regulamentul delegat, astfel încât statele membre să își poată primi rambursările prin această metodă mult mai simplă. Mulțumim, spune doamna președinte, pentru pre această prezentare. Dragi colegi, dacă aveți întrebări, domnule Păslaru, aveți cuvântul. Doar o chestiune de procedură. Înțeleg că dacă nu există obiecte din partea Consiliului, dumneavoastră practic nu mai ne informați sau putem face amendamente, observații la actul delegat, dacă ne puteți explica asta și dacă putem face asta, care este termenul și procedura. Și apoi, în ceea ce privește conținutul, ați spus că discutați cu cinci state membre pentru o nouă versiune a actului delegat. Puteți să ne spuneți care sunt aceste cinci state membre cu care discutați în momentul de față? Domnul Caza. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc reprezentantei uh, Comisiei pentru prezentarea dumneaei. Dacă am înțeles corect, ținând cont de beneficiile acestor uh, opțiuni simplificate, Comisia dorește să facă eforturi pentru a le folosi în mod mai extins și pentru a extinde um, utilizarea lor la mai multe state membre și la mult, mai, mai multe tipuri de um, operațiuni. Puteți să ne dați mai multe detalii? Uh, să ne spuneți, de fapt, despre planurile comisiei din acest punct de vedere. Doamna Sucova, vă rog. Mulțumesc. Avem de face cu un regulament uh, delegat adoptat pe 27 septembrie. Sunt două luni pentru colegiuitor să decide dacă decid sau nu. Deci puteți mai accepta sau respinge. Același lucru este valabil și pentru Consiliu și Consiliul a spus că va veni cu avizul său foarte rapid. Pentru prima dată au uh, folosit un instrument uh, digital pentru a reacționa la actele delegate. Există și uh, consimțământul um, pe bază de lipsă de reacție. Deci dacă nu există nicio obiecție până la termenul limită, nu este nicio uh, nicio uh, obiecție. În momentul de față, statele cu care discutăm, uh, printre altele, sunt Austria și România. Nu le știu pe celelalte, pentru că lucrează colegii noștri cu ceilalți uh, colegi din comisie, cu auditori, uh, cu cei de la DigiBuget, pentru a ne asigura că statisticile sunt corecte și sunt uh, suficient de bune pentru uh, a ne asigura că aceste opțiuni simplificate sunt uh, corespunzătoare cu um, costurile reale. Deci s-ar putea să avem mai multe state membre. Le dăm timp statelor membre să-și dezvolte propriile um, metodologii de calcul. Deci nu adăugăm, uh, nu amendăm uh, sau nu modificăm actele delegate pentru un singur stat membru. Încercăm să includem mai multe state membre. Sunt destul de optimistă în ceea ce privește Uh, aceste opțiuni simplificate. Avem deja 20 de state membre. Mi se pare o realizare. Avem și opțiuni de cost simplificate la nivel european, dezvoltate pentru fiecare stat membru, deci costurile unitare uh, se aplică direct pentru rambursări. Avem formări în statele membre pentru a explica, uh, a da informații suplimentare. Avem o rețea transnațională de cooperare privind simplificarea care, se, care reunește toate statele membre interesate de simplificarea pentru implementarea fondurilor din toate părțile și vedem cum au fost dezvoltate aceste opțiuni, ce metodologii au fost folosite și dacă au ajutat la implementarea rapidă a programelor și de asemenea e foarte important că aceste opțiuni de cost simplificate, după cum spuneam, pot fi Uh, ajustate în funcție de criterii și indica indicatori. Ele pot fi deci folosite pentru următoarea perioadă de programare, pentru uh, operațiuni similare, fără confirmări sau verificări uh, suplimentare. Ajustarea se face, la, se face anual și acest lucru este acceptat de serviciile comisiei faptul că odată ce ele sunt aplicate, nu sunt verificate din nou. Mulțumim foarte mult, doamnă Sucova. Dați-mi voie să vă amintesc calendarul. Când vine vorba de Ample, pentru noi termenul pentru a depune obiecții este 6 noiembrie. Termenul pentru Consiliu sau Parlament în totalitatea sa este 27 noiembrie. Domnul Păslaru. Încă o întrebare procedurală. Dacă e 6 noiembrie, asta este practic mâine. Bineînțeles, pe baza prezentării vom parcurge doc documentul și dacă avem comentarii, cum putem să vi le transmitem? Da, în principiu obiecție înseamnă nu. Nu există nicio altă opțiune. E da sau nu. Am înțeles asta, spune domnul Puslaru. Am înțeles foarte bine asta. Întrebarea mea e următoare. Apreciez prezentarea comisiei. Aș solicita comisiei să vină ceva mai repede la Parlament pentru a prezenta aceste acte delegate, astfel încât noi în Comisia Apple să avem timp să decidem împreună la o reuniune a coordonatorilor dacă avem obiecții sau nu. Acum se pare că la nivel procedural nu am putea prezenta niciun fel de obiecție. Nu este ca că am fi avut obiecții, ci doar este o observație uh, de ordin procedural. Deci solicitarea noastră este ca în viitor să veniți mai repede, astfel încât să avem timp să aflăm despre aceste modificări din timp. Doamna președinte, din partea mea, este ă, dreptul de a depune o obiecție este unul individual al oricărui membru din comisie. Deci, practic, decizia nu se ia la coordonatori, ci fiecare membru individual poate face asta. Deci dacă există o obiecție individuală a unui membru, atunci se dezbate unde sau e suficient să existe o obiecție ă, din partea unui singur membru? Deci, dacă este o astfel de obiecție, atunci o vom aduce în atenția ședinței coordonatorilor și apoi vedem. Ca să încheiem cu acest subiect, vreau să spun că apreciez faptul că Comisia ne-a prezentat uh, acest act delegat, e bine să fim informați, însă numele grupului nostru, grupului nostru Aș cere comisiei să vină puțin mai din timp ca să ne permită și nouă să înțelegem uh, situația. Mai din timp, așadar, pentru că, practic, procedura astăzi este imposibil de aplicat, chiar dacă am avea în teorie anumite obiecții de făcut. Doamna președinte, Comisia face prezentarea asta uh, ca o completare la uh, acel document înscris, așadar, care a fost trimis uh, mai devreme membrilor. Da, încă o dată, mulțumesc prezentărilor, spune domnul Păslaru și o să verific cu consilierii mei dacă chiar am primit acest document. Vă mulțumesc! Cu asta am încheiat ședința de astăzi. Vă mulțumesc tuturora! Mulțumesc foarte mult pentru întrebările deosebit de importante care au fost adresate eh, oaspeților noștri pe marginea prezentărilor lor. Ședința de data viitoare are loc, este pe 2, are loc pe 12 noiembrie. Vă mulțumesc, o zi bună!